Uniunii informale a Consiliului European din 23 septembrie. În mod normal i-aș da cuvântul domnului președinte al Consiliului, dar se pare că este încă ă, pe drum înspre sala plenarei. Doriți să începeți dumneavoastră? Sperăm că nu declanșăm în felul acesta o criză diplomatică, domnule Juncker. Cred că va veni, va sosi peste câteva secunde. Domnule Juncker, este adevărat că în această dimineață ați stat și pe acest scaun? Da, am uh, fost ales de cinci ori uh, în Parlamentul European, dar destinul de fiecare dată mi-a hărăzit uh, altă misiune. Ich traue mir das auch zu dar uh, oricum uh, mă cred în stare să stau pe locul dumneavoastră. Iar uh, domnul Schulz spune și eu mă simt în stare să ocup poziția dumneavoastră. Bun. Se pare că domnul Tusk este încă ocupat. În cazul acesta începem cu declarațiile privind concluziile Consiliului și îi voi da cuvântul domnului președinte al Comisiei. Vă rog, vă rog, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte plăcut pentru Comisia Europeană să vorbească în locul președintelui Consiliului. Și uh, acest uh, mandat cred că aș fi fost foarte bine în stare să-l îndeplinesc. Dar uh, din nou destinul a decis altfel. Stimate domnule președinte, în calitate de uh, membru participanți la Consiliul European uh, pe 23 septembrie, am adus o contribuție esențială pentru a găsi soluții în problema migrației și refugiaților. Comisia Europeană, cu siguranță vă amintiți, încă în luna mai a făcut uh, propuneri Consiliului în acest sens Consiliul a avut nevoie de ceva mai mult timp pentru a cădea de acord asupra acestor propuneri. Noi, în calitate de membri ai Comisiei, am uh, fi preferat dacă uh, Consiliul ar fi reușit în cadrul uh, miniștilor de resort să cadă de acord în unanimitate asupra problemei, dar și datorită unor probleme de politică internă din diversele state, acest lucru nu a fost posibil și, de altfel, nu este o tragedie acest lucru pentru că în baza tratatului european trebuie fiecare să aibă posibilitatea să se exprime și noi am aplicat metoda comunitară și ca atare uh, s-a ajuns la o decizie în baza majorității calificate la nivelul Consiliului Ministerial. Din punct de vedere interinstituțional și al modului de lucru, până la urmă a fost un semnal pozitiv. Iar acum dați-mi voie să-l salut cu respect pe președintele Consiliului. Donald, dorești să intervii tu sau poți să continui? Da. Eu eh, constat că din partea Consiliului European mă bucur de multă solicitudine. Bun, deci am fi preferat să ajungem la o hotărâre unanimă, nu a fost posibil, de aceea am aplicat eh, procedura comunitară și nu ar trebui acum să riscăm să ne acuzăm, să ne atacăm reciproc, ar fi uh, total neproductiv. Trebuie să aplicăm decizia uh, toată viteza posibilă. Am acționat pentru că a existat un consiliu pe 23 septembrie, am propus instituțiilor și celor două brațe ale autorității bugetare textul propunere noastre pe 2015-2016. Cum spuneam, am propus un buget de 800 de milioane și mă bucur că Parlamentul European încă o dată ne-a transmis că va decide foarte repede pe 8 în comisie și pe 15 în plenară. Parlamentul European se ridică la înălțimea sarcinilor noastre comune. De- și Parlamentul duse deja unda verde propunerii Comisiei, răspunzând în mod solidar la propunerea de realocare a refugiaților, obligând astfel Consiliul European să facă la fel. Imaginați-vă o clipă că decizia Parlamentului European ar fi fost anulată de Consiliu. Iată de ce, domnule președinte, vă sunt recunoscător dumneavoastră și tuturor eurodeputaților pentru celeritatea cu care ați reacționat și care caracterizează activitatea dumneavoastră. Sunt sigur că se va întâmpla la fel pe tema bugetară, pentru că trebuie să sporim resursele Frontex, Europol și ale Biroului European de Sprijin în materie de azil. Comisia a alocat și va aloca în continuare până la 600 de funcționari pentru a acționa în materia apărării frontierelor externe. Uh, vom trimite colaboratori în Grecia, dublăm numărul de funcționari care lucrează în direcția generală uh, afaceri interne, DG Home cum uh, e ea cunoscută. Și aș încuraja statele membre care nu au făcut acest lucru să uh, suplimenteze efectivele lor, așa cum au făcut austriecii, germanii și alții. Am văzut împreună cu președintele Tusk și dumneavoastră și uh, domnule președinte Schulz, uh, ne-am întâlnit cu președintele Erdogan și Turcia face un efort extraordinar, deoarece, așa cum știm, în Turcia există 2,2 milioane de refugiați proveniți în special din Irak și Siria. Și este evident că avem nevoie de Turcia pentru ca noi să ne putem proteja frontierele externe, iar Comisia va face tot ce poate pentru a susține eforturile apreciabile ale Republicii Turcești. Nu putem să ne concentrăm doar asupra afacerilor noastre interne, ci trebuie să ținem seama și să ajutăm pe cei aflați la periferia Europei. Practic, e aceeași problemă, iar Europa împreună cu Turcia trebuie să conlucreze dezvoltând în armonie o aceeași politică de primire și protecție a nefericiților care vin înspre noi. Am supus reflecției președintelui turc, în acord cu președintele Consiliului și al Parlamentului European, un memorandum în ce privește cooperarea noastră, o cooperare ce rămâne de instaurat în materie de refugiați între UE și Turcia. Astăzi, la orele 15, vom discuta acest text, pentru că am, uh, nu putem face acum pentru că ne întâlnim cu um, omologii turci astăzi la 15. Sprijinul nostru se îndreaptă în special către Grecia, pentru că 75.000 de refugiați trebuie repartizați, din, realocați dinspre Grecia înspre alte state membre. Am delegat la Atena pe directorul general competent cu reforma structurală din Grecia, domnul Verven, care negociază pe teren programele depuse în aplicare de către Grecia. Am făcut același lucru pentru Turcia. Începând de mâine dimineață, înalți funcționari ai Comisiei vor fi prezenți la Ankara pentru a negocia detaliile acordului cu Turcia. Am mai solicitat comisarului, comisarilor responsabili, mai mulți sunt responsabili, inclusiv Franz Timmermans, care încă nu știe să meargă în Turcia pentru a negocia și în plan politic cu ministrii turci de resort aceste detalii ale eh, aranjamentelor, ale măsurilor de luat. Însă, firește, toate acestea nu-i vizează doar pe funcționari și pe înalții funcționari, chiar dacă aceștia sunt uh, competenți, inclusiv la nivel politic, să negocieze numele UE pentru uh, relația UE-Turcia. Însă toate aceste politici au și un cost. Și constat, nu neapărat cu neliniște, dar cu interes, că se derulează o dezbatere asupra felului în care aceste costuri sunt interpretate din punctul de vedere al Pactului pentru Stabilitate și Creștere, a cărui lectură economică ar putea permite să răspundem acestei situații excepționale. Însă asta nu înseamnă că trebuie să dăm într-o completă irresponsabilitate. Va trebui să vedem pe baza uh, unei analize ce se derulează în acest moment în comisie, dacă, pe o bază ad hoc, anumite țări pot sau nu să obțină un opt-out de la măsurile um, din textul Pactului de Stabilitate și Creștere. Însă, problema refugiaților e cea de maximă actualitate și vom vedea um, ce sugestii vom, vom mai primi. Comisia rămâne deschisă și aștept cu interes întrebările. Mulțumesc pentru atenția uh, cu care m-ați ascultat și îl salut acum pe președintele Consiliului European. Vielen Dank, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Comisiei. Dau cuvântul acum președintelui Consiliului European, Donald Tusk. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi prieteni, adevăratul uh, test într-o societate apare atunci când, într-adevăr, uh, apar crizele Așa cum am făcut și cu băncile, cu acel test de rezistență, astăzi avem un alt test de rezistență de trecut, de trecut de către societatea noastră, comunitatea noastră. E vorba de criza migranților, refugiaților și despre asta a discutat ultimul Consiliu. Cunoașteți rezultatele sale și aș dori totuși să împărtesc cu dumneavoastră câteva idei mai generale mai ales că peste 10 zile Consiliul European se va ocupa iarăși de acest dosar. Schimbările istorice și amenințările pe scară largă necesită demnitate și încredere în sine din partea oricărei comunități, mai cu seamă în comunitatea noastră, în condițiile în care toată lumea are ochii țintiți către Europa și către reacțiile sale vis-a-vis -vis de valurile de refugiați. Europa este din ce în ce mai aspru criticată iar disensiunile noastre eh, interne și gâlcevile noastre nu îi ajută, nu fac decât să-i ajute pe dușmanii noștri. Aproape uh, toți eh, s-au alăturat acestor critici. Europa însă trebuie să își apere demnitatea și reputația iar la ONU Există senzația că Europa este cel mai rău loc în lume pentru refugiați. Să știți că m-am simțit foarte izolat acolo la ONU atunci când am pledat dosarul Europei în legătură cu migranții și să-i convin că imaginea lor este complet greșită. Sute de mii de refugiați sosesc în Europa pentru că știu că societatea noastră este cea mai deschisă și tolerantă dintre toate noi suntem cei care respectăm standardele internaționale și dreptul internațional și în Europa oamenii, toți oamenii sunt mult mai sigurați decât în orice parte a lumii să nu facem ca Europa să devină uh, un țap ispășitor uh, uh în această luptă a gâlcevilor. În caz contrar, teocrația ne va dicta ce înseamnă toleranța religioasă, ă, dictatorii ne vor învăța ce înseamnă democrația și cei care sunt răspunzători de acest exod masiv o să ne spună ei cum trebuie să îi tratăm pe refugiați. De fapt, se și întâmplă acest lucru deja. Există țări care practic nu primesc niciun fel de refugiat, însă sunt cele mai uh, active atunci când arată Europa cu degetul, cerându-i să fie mai deschisă. Iată de ce trebuie să ne apărăm împreună reputația. Stimați membrii ai Parlamentului European, tot vorbim despre solidaritate, despre cote și despre un mai mare sprijin pentru refugiați, pentru cei care sunt aici și pentru cei care sunt încă în taberele de refugiați din afara UE, să nu ne uităm totuși că solidaritatea presupune înțelegere și respect reciproce. Fără solidaritate între statele membre, nu vom fi capabili să-i ajutăm pe ceilalți. Este obligația noastră comună aceea de a ajuta pe refugiați, și, pe de altă parte să protejăm granițele externe ale UE fiecare trebuie să-și asume această obligație și în același timp nimeni nu trebuie să fie singur lăsat să ducă această cruce. Iată cum înțeleg eu conceptul de solidaritate. Trebuie să respectăm regulile asupra cărora ne-am pus de acord împreună și atunci când unii spun că nu au intenția de a respecta dreptul european, de pildă regulamentul de la Dublin sau cotele, uh, aceștia subminează uh, solidaritatea și spiritul comunitar. Bineînțeles că respectarea regulilor înseamnă și a sacrifica o parte din interesele proprii. Aș dori să mă adresez mai cu seamă maghiarilor și italienilor, slovacilor și grecilor. Haideți să nu ne facem iluzii. Astăzi trebuie să contăm pe noi înșine Lumea în jurul nostru nu are intenția de a ne ajuta. Mulți dintre vecinii noștri au probleme mult mai mari de rezolvat decât noi și unii chiar se bucură de problemele noastre. Pentru noi, refugiații sunt oameni, indivizi. Sunt uh, oameni care așteaptă ajutorul nostru. Există forțe în jurul Europei, totuși, pentru care valurile de refugiați sunt uh, o treabă murdară sau ceva care ține de trocul politic. Încetul cu încetul asistăm la nașterea unei noi forme de presiune politică. Unii chiar o numesc o lume hibridă în care valurile migratorii au devenit un instrument, o armă împotriva vecinilor. Trebuie să fim foarte atenți și să ne asumăm răspunderea în ceea ce ne privește. Dragi colegi, știți cu toții ce înseamnă etica, responsabilitatea, așa cum a fost scris de către filozoful Max Weber, nu Manfred Weber. Astăzi, aceste concepte ne cer să nu cădem în păcatul extremelor. Și prin extreme, Mă refer atât la migrația, la retorica antimigratorie, pe de altă parte nu uh, doresc nici să fim de partea celor care îi cheamă neîncetat pe toți să vină, în ciuda faptului că nu pot să îi ajute pe toți. Trebuie să înțelegem, în fine, că astăzi multe milioane de refugiați și migranți uh, potențiali visează la Europa, nu numai din Siria, dar și în Africa, în Afganistan, în Pakistan, în Irak și în alte părți ale lumii. Pentru toți refugiații, Europa cu lipsa sa de control la frontiere a devenit un magnet care îi atrage. În vizitele mele prin aceste regiuni am vorbit uh, cu oameni politici, am vorbit cu refugiați din taberele de uh, refugiați din uh, Iordania, din Egipt și așa mai departe. Cu toții mi-au spus că dacă uh, în Siria va câștiga bas, uh, acest președinte cu sprijinul lui Putin, Uh, valurile migratorii vor continua, se vor accelera și asta s-a confirmat și din partea lui Erdogan ieri. Se pare că încă vreo 3 milioane de uh, refugiați ne vor sosi din uh, Alep și din zonele marginașe de acolo și iată aceste valori migratorii trebuie să presupună solidaritate și asumarea simțului răspunderii și nu pur și simplu aplauze. Eu am experiență în acest domeniu. De zeci de ani, de aceea vreau să fac un apel la bun simț, la asumarea răspunderii Astăzi, prima regulă este cea referitoare la reinstaurarea controlului la granițele externe ale UE ca și o condiție sine qua non pentru o politică umană și sigură uh, de migrație. Mâine, la Parlamentul European, aici uh, veți avea, uh, veți asculta pe Angela Merkel și pe François Hollande. Știm foarte bine că multe depind de ei și în uh, toiul crizei au dat dovadă de, sau au făcut niște gesturi morale, mărețe, umane, călduroase, le-am aplaudat însă uh, mâine trebuie să ne arate că își asumă și răspunderea care le vine pentru protecția granițelor europene, a comunităților europene. În caz contrar, atât ei cât și noi cu toții vom fi răspunzători de reapariția barierelor, obstacolelor și zidurilor aici în Europa. Aici în Europa trebuie să spunem sus și tare că Europa Europa fără granițe externe înseamnă o Europa fără Schengen, iar Europa fără granițe externe va deveni teren fertil pentru frică și pentru alte probleme și asta mai devreme sau mai, mai târziu va însemna o tragedie politică. Oamenii obișnuiți așteaptă de la politicieni, în primul rând, ca aceștia să fie eficace și să fie hotărâți. Noi, ca și protagoniști ai scenei politice, uneori ne dăm seama de faptul că oamenii își doresc alte modele, se îndreaptă către extreme, către alți lideri, pentru că oamenii își doresc lideri care să le garanteze, în primul rând, siguranța propriilor lor comunități. Fie vom face față acestor provocări, ori alții ne vor lua uh, locul, pentru că este clar că coada este lungă la vârf, însă uh, totul depinde, bineînțeles, de noi. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Tusk. Începe acum dezbaterea președintele grupului PPE, domnul Weber, are primul cuvântul. Stimate domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, aș dori să mulțumesc președintelui Consiliului pentru prezența sa, pentru că este pentru prima dată când și după un Consiliu informal vine la Parlamentul European președintele Consiliului pentru a participa la dezbatere. Îi sunt recunoscător pentru asta. Da, există la nivelul cetățenilor un sentiment de nesiguranță siguranță datorită valului migrator. Simțim acest lucru, deci aș vrea și din partea grupului PPS să le spunem oamenilor că suntem în stare să le oferim răspunsuri. Cine ar fi crezut acum uh, o jumătate de an că astăzi în Mediterana acționează vase europene, britanice, germane pentru ca împreună cu Italia și Malta să salveze vieți. Cine ar fi putut să crede că vom putea avea un uh, sistem de redistribuire a peste 100.000 de refugiați uh, și ca acest sistem să devină funcțional, să fie uh, adoptat. Cine ar fi crezut că în Mediterana vom putea să instaurăm uh, un sistem de acționare împotriva traficanților de persoane? Uh, și cine ar fi crezut că la ultimul Consiliu European să se poată decide să finanțăm mai substanțial organizațiile Națiunilor Unite și ONG-urile care vin în ajutorarea refugiaților? Trebuie să avem încredere în oameni și în capacitatea noastră de a acționa. Alt lucru pe care aș dori să-l menționez. Există încă multe șantiere în lucru. În numele grupului meu politic vreau să spun că nu este nevoie de idei noi, ci de implementare, de punere în aplicare a măsurilor. Comisia ne-a prezentat un pachet de măsuri și în Parlamentul European există susținere pentru acest pachet al Comisiei care este condusă de Jean-Claude Juncker. Da, să creiem aceste hotspots putut să uh, acționăm la graniță. Să nu mai vorbim, ci să acționăm. Da, uh, pot fi retrimiși cei care nu au primit în ultimii doi ani drept de azil. Pe de altă parte, Eh, statele care doresc să adere la Uniunea Europeană să fie considerate ca state terțe sigure care să colaboreze cu noi. În ce privește Turcia, aș vrea să spun câteva cuvinte pentru că ieri au avut loc întâlnirile cu președintele Erdogan. Noi eh, sprijinim ideea ca Turcia să fie considerat ca stat sigur. Trebuie să existe activități de eh, garantare a securității frontierelor în Turcia. Trebuie să contribuim financiar pentru această securitate uh, a frontierelor. Dar trebuie să amintim Turciei și de principiile pe care se bazează Uniunea Europeană. Drepturile cetățenești în Turcia trebuie să fie respectate și problemele interne, mai ales în problema față de curs, trebuie să uh, acționeze în spirit european, pentru că avem nevoie de Turcia ca partener. Doamnelor și domnilor, marile provocări țări înseamnă și că uh, cetățenii trebuie să primească din partea noastră o orientare. Europa este un continent care se bazează pe idei umaniste, pe Carta Drepturilor Omului. Noi suntem mândri de valorile noastre fundamentale și uh, ceea ce a spus Angela Merkel este valabil. Noi uh, putem să izbândim în acest sens. Pe de altă parte, refugiații sunt bineveniți dar trebuie și să se supună unor riguri. Nu există posibilitatea să îți alegi în ce stat european dorești să te stabilești. Există obligația să te înregistrezi și acest semnal trebuie să-l dăm refugiaților și după aceea statul trebuie să aplice legea. Vă sunt eh, recunoscător pentru ceea ce a spus. Asigurarea frontierelor europene este esențială. La frontiere trebuie să fie controlați cei care doresc să intre în Europa și eh, măsurile tehnice în acest sens trebuie să fie luate. Fie statele trebuie să fie în măsură să realizeze aceste obligații. Pentru că doar așa cetățenii pot avea încredere eh, în noi. Deci mesajul nostru din partea partea PPE este nu avem nevoie de idei noi, ci de aplicarea celor la care am ajuns. Mulțumesc! Din partea grupului SID dau cuvântul președintelui acestui grup, domnului Pitela. Si. Mulțumesc, domnule președinte. Weber are dreptate. Pu puțin ar fi crezut uh, că puteam să obținem rezultatele acestea. Printre aceștia, noi am fost cei care am crezut, noi la Parlament, de la Comisie. Pentru că noi am spus aceste lucruri încă din primăvară și apoi s-a concretizat uh, în septembrie. Nu e puțin lucru. Timpul a fost uh, scurt. Instituțiile europene trebuie să fie rapide, să răspundă prompt. Foarte bine, acum să mergem mai departe și haide să protejăm uh, această zonă. Eu vreau ca Europa să rămână o campioană a drepturilor umane. Nu vreau ca să fim noi uh, monstrul cel rău care îi respinge pe refugiați. Haideți să implementăm ceea ce am hotărât repede, acele hotspoturi, relocalizările, protecția frontelor externe legătura dintre securitate și primire. Politica pe care o conduc uh, instituțiile europene față de Turcia, față de Liban, toate aceste lucruri trebuie să fie realizate, făcute. Haideți să nu mai dăm vina una pe alta Uh, haideți să nu spunem că unii au suportat totul pe umerii lor și alții nu în ultimii ani. Haideți să terminăm cu această negativitate, cu aceste simboluri negative care nu ne arată decât lipsa de uh, incapacitate de guvernare, uh, sârmă ghimpată, ziduri, egoism, ură. Toate aceste lucruri sunt simboluri care ne arată că suntem incapabili să rezolvăm problemele. Problemele se rezolvă cu o atitudine pozitive. Haideți să intrăm într-o nouă fază pentru ca să nu sacrificăm spiritul, sufletul și viitorul Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pitela. Din partea grupului ECR vorbește domnul Legutko. Uh, thank you. Uh, the UN High Mulțumesc. Înaltul comisar uh, ONU a spus că 8.000 de imigranți vin în Europa în fiecare zi. Domnul Tusk a vorbit de 1,1 milioane viitori refugiați în lunile care vin. Dacă aceste cifre sunt măcar parțial corecte, e limpede că ceea ce Comisia și Consiliul au pregătit pentru noi nu e nici pe departe satisfăcător. Cu siguranță nu e o soluție suficientă și, ca de obicei, Limbajul a fost unul confuz și care pretează la confuzie. Invective, uh, forțarea mâinii celor care nu erau de acord. Nu s-au respectat legi pe care noi înșine le-am stabilit. Argumentele umanitare au fost amestecate cu argumentele politice. Bună oară, domnul Timmermans a mers atât de departe încât a spune că realocarea și schema de realocare e bună pentru sufletele noastre. Pe bune, chiar a zis asta. Până la urmă a fost vorba de șantaj la nivelul UE. Imigranții au fost invitați și apoi au fost refuzați. Procedurile Schengen au fost abolite și apoi restaurate din nou. Dacă această confuzie de proporție, o reflectare a situației în care UE se află, atunci eu zic să ne ajute Dumnezeu. Totuși, cu ce nu ne-am confruntat, eh, sunt niște obiective pe termen lung starea reală a lucrurilor și unde vrem să ajungem. Consiliul vorbește de criterii sociale, de conștiință. Și eu cred că asta face sens în alcătura politicilor, dar eu cred că europenii au un sistem puternic de taburi și inhibiții în ce privește tema imigrației, astfel încât nu văd mare speranță într-o dezbatere rațională și predicția mea e că nu ne vom confrunta decât cu tot mai mult uh, din ceea ce cunoaștem deja. Din partea grupului liberal îi dau cuvântul domnului uh, Verhofstadt, uh, președintele acestui grup. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să spun uh, deschis, domnule Tusk, eu mă satur tot mai mult de ceea ce se întâmplă la nivelul Consiliului, de instituția pe care o reprezentați. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, înainte de toate, a durat foarte mult până când s-a organizat o reuniune informală această criză nu a început cu câteva zile sau cu câteva săptămâni în urmă, iar după aceea rezultatul acestei reuniuni la nivel înalt, o declarație care încape pe o pagină. Deci acesta este rezultatul reuniunii la nivel înalt informal a Consiliului European în cea mai gravă dintre crizele cu care Europa se confruntă în ultimul deceniu. O criză a refugiaților nemai întâlnită. O pagină care repetă decizii care au fost luate deja de către miniștrii de interne în uh, legătură cu uh, cei 160.000 uh, de refugiați și ă, ă, întreb pe colegi, câți sirieni trebuie să moară și câți sirieni trebuie să se mai refugieze în Europa înainte ca să se ia o decizie cuprinzătoare, globală, ă, vis-a-vis -vis de această criză, așa cum a propus Comisia. Cu câteva ore înainte de Consiliul European, Comisia Comisia a decis asupra unui uh, pachet cuprinzător, inclusiv în legătură cu un sistem european de acordare de azil care să nu se mai bazeze pe regulamentul de la Dublin. Trebuie să existe un sistem unitar în Europa, un sistem al uh, uh, cărții albastre Trebuie să existe uh, propuneri și în ce privește paza de coastă în Europa. Și de altfel, miniștrii de interne pe 11 septembrie au refuzat întâi să accepte aceste concluzii. Nu au vorbit despre asta. Deci vă întreb, uh, ce trebuie să mai facem? De ce nu este posibil ca la nivelul Consiliului European să se decidă asupra întregului pachet pe care Comisia Europeană l-a propus? Pentru că și Parlamentul susține acest pachet pachet de propuneri. Eu vă întreb ce se întâmplă? De ce nu poate Consiliul European să depășească diviziunea din interior? Și, uh, sigur, noi, Consiliul și Parlamentul, trebuie să fim de acord să se aplice în sistem de urgență pachetul de măsuri propus de către Comisie. Și după aceea, în al doilea rând, propunerea mea este uh, legată și de granițele externe și de dincolo de granița europeană. Conflictul din Siria, oare nu este momentul ca dumneavoastră, Consiliul European, domnul Tusk și doamna Mogherini să întreprindă o inițiativă vis-a-vis -vis de acest conflict din Siria? Acum sunt bombardați și civili în Siria și eu nu știu câți luptători, așa numiți luptători liberi împotriva regimului Azad mai, au mai rămas în viață pentru că ei sunt bombardați acum de către Rusia. Deci, noi vorbim despre uh, Siria prea puțin, nu luăm inițiative europene de politică externă vis-a-vis de Siria. Există la nivelul Consiliului trei poziții diferite vis a -vis de Siria. Deci ă, trebuie să existe reuniuni bilaterale, să acordăm doamnei Mogherini un mandat unitar, să există și ă, zone protejate ă, față de raidurile aeriene. Pentru că spuneți că este nevoie de un mandat al Națiunilor Unite. E bine, pentru pentru a-i bombarda pe cetățenii sirieni. Nu a fost nevoie de european și este nevoie de mandat ca să-i protejăm pe sirieni. Este total absurd și după aceea trebuie să existe o conferință a statelor donatoare, pentru că în taberele de refugiați uh, este o lipsă de bani. Domnule Tasc, eu contez pe dumneavoastră să rezolvați aceste probleme. Dumneavoastră uh, nu reprezentați doar o națiune, reprezentați un continent, trebuie să vă asumați aceste responsabilități. Mulțumesc foarte mult. Domnul Iglesias din partea GUE. Domnul Iglesias, se pare că nu este prezent în sală. În cazul acesta, vă rog, de ce ați protestat? Credeam că vă numiți Blanco. Vă rog, domnule Blanco. Sí, señor presidente. Domnule președinte. se estar en este debate y lamento profundamente que el señor Obligațiile unui eurodeputat sunt uh, acelea de a fi în sală și regret foarte mult că domnul Iglesias nu e în hemiciclu. Cam taia nu. Poate că va veni cu întârziere. Îi dau cuvântul domnului Lambers din partea grupului Verzilor. Domnule președinte Tusk, v-am ascultat cu multă atenție și aveți dreptate. Cred că în calitate de europeni trebuie să rămânem mândri de ceea ce am construit aici, în Europa. Aveți dreptate. Și mai e adevărat că Uniunea Europeană nu e perfectă, e adevărat, statul nostru de drept rămâne încă în faza de construcție, democrațiile noastre uh, trebuie încă consolidate, iar prosperitatea noastră nu e împărtășită peste tot. Dar chiar și așa, fără ezitare, eu tot aici doresc să trăiesc. Și nu din întâmplare, mulți refugiați, candidați pentru azil, doresc să vină în Uniunea Europeană. Dincolo de teocrație sau de lecțiile de toleranță religioasă sau dictaturile care ne dau lecții de democrație și lecții de cum se primesc refugiații. Dincolo de toate acestea, eu constat, domnule Tusk, că majoritatea țărilor la care faceți aluzie sunt adesea aliați ai Uniunii Europene. Iar eu mi-aș dori să vă aud spunând exact aceleași lucruri și acestor țări. Bună oară, v-ați întâlnit cu domnul Erdogan ieri, într-un moment în care închide gura presei în țara sa, la fel justiția, când uh, relansează războiul în propria sa țară, aceste subiecte în fața lui nu sunt invocate. Iată de ce aș face un apel la dumneavoastră să aveți ceva mai multă modestie. Însă aveți dreptate, trebuie să fim mândri că suntem europeni. Apoi, spuneți că trebuie să evităm extremele și sunt de acord cu dumneavoastră, firește, dar haideți să vă citesc două cifre. Uniunea Europeană înseamnă 23,7% din PIB-ul mondial adică în linii mari bogăția mondială, cei 60 de mii refugiați Uh, care vor fi realocați uh, în Europa reprezintă 0,2% din refugiații din întreaga lume. Deci dacă ne apropiem de o extremă, nu e extrema porții largi deschise imigrației. Și cred că Europa ar putea să facă mai mult și mai bine. Și v-aș invita să urmați recomandările Comisiei Uh, I-am auzit pe președintele Juncker și vicepreședintele Timmermans de mai multe ori în uh, acest for, solicitând statelor membre să pună în aplicare o schemă permanentă de repartizare a refugiaților. E vorba de a stabili căi de acces legal către UE pentru a pune capăt traficului ucigaș de persoane și e vorba de a avea o politică europeană armonizată a azilului și aici sunt eforturi foarte mari încă de realizat. Într-adevăr, cu acest Consiliu câțiva pași s-au făcut, dar nu e decât un început. Vă rog să continuați această bătălie. Mulțumesc pentru atenție. EFTD, Din partea grupului EFTD dau cuvântul domnului Castaldo. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sinceră să fiu, după ce am auzit ce s-a spus despre acest Consiliu, sunt foarte uimită uh, pentru că unii spun că rezultatele au fost bune. Nu știu pe ce lume trăiesc. Această criză a migranților cu mii de morți este pur și simplu Sandra naștere unui rezultat uh, foarte, foarte modest pentru că foarte multe persoane intră pe teritoriu, mii de persoane fiecare zi și rezultatele sunt, nu sunt deloc pe măsură. În fiecare zi foarte multe persoane încearcă să pătrundă. Însă rezultatele sunt foarte diferite, metodele sunt diferite, unele cu sârma ghimpată, alții cu hotspot-ul. Eu cred că e vorba de o criză a frontierelor nu externe, ci interne în Europa, pentru că atunci când se ridică un zid de la Budapesta față de Slovenia și care calcă în picioare Schengen, mi se pare că e vorba de crizele, uh, de, de, de granițele interne, iar jocul pe care îl joacă românii slovacii este un joc periculos pentru că asta înseamnă interese pur electorale. Cât privește Turcia, o primim, o aplaudăm și uităm de curzii care suferă și ne pierdem credibilitatea, asta este Europa de astăzi, este Europa zidurilor, zidurilor nenumărate și posibilitățile de schimbare există. Haideți să facem coridoare umanitare speciale, haideți să avem uh, rezultate și să avem și un Dublin uh, reformat. Când vom depăși această situație? Haideți să nu mai profităm, să nu mai uh, ex, trebuie să fim foarte coerenți, foarte curajoși. Acestea sunt alegerile pe care trebuie să le facem. Iată ce înseamnă credibilitatea noastră, reputația noastră, domnule uh, Tusk, și acum trebuie făcute aceste lucruri și nu mai târziu. Din partea grupului ENF dau cuvântul domnului Aliu. Domnule președinte, vă mulțumesc, colegi. fost nevoie de câteva săptămâni uh, pentru ca uh, noi să putem până la urmă să uh, rezolvăm problema unui șoricel. Da, sigur că există probleme la granițele europene și bineînțeles că trebuie și statele care se află la limita Europei um, ca Ungaria sau Italia să găsească rezolvări, dar să nu mai stigmatizăm pe domnul Orban pentru că respect respectă niște reguli. Vă amintiți că Austria um, în 1956 uh, a primit uh, mii de refugiați în urma Revoluției Ungare. Iar uh, Europa acum nu poate să găsească soluții. Deci este o politică oarbă. De fapt, domnul Bush a creat o dezordine mondială în Irak, în Libia, în Egipt, unde mii de persoane își pierd viața în fiecare zi. Deci sistemul pe care îl aplicați este paralizat, sclerozat. Dar uh, și generalul de Gaulle a spus că nu există uh, până la urmă soluții reale decât respectând națiunile, acționați în favoarea națiunilor. Iar Acum domnul Papadakis neafiliat are cuvântul. Intervenție fără microfon. Στις αποφάσεις της Συνόδου η Ευρωπαϊκή și διατηρεί το μεγάλο Concluziile Consiliului European arată că Europa a decis că migranții, refugiații trebuie să rămână la frontiere Uh, iar problema a fost creată de NATO, de ONU, de americani. Cei refugiați care au reușit prin intermediari, prin traficanți, au reușit să ajungă până aici și cei care au fost interesanți pentru piețele capitaliste, ei rămân în Europa, însă ceilalți vor fi deportați sau respinși de la frontiere. În același timp, regulamentele de la Dublin și alte mecanisme uh, Uh, sunt consolidate, forțe de intervenție rapidă și așa mai departe, nu fac decât să ducă la mai multe decese la frontierele noastre sau în Grecia și alte țări. Trebuie să arătăm solidaritate față de refugiați și imigranți și să luptăm, să combatem politicile Uniunii Europene. Migranții trebuie uh, transportați la destinația finală de la porțile uh, UE de către UE și um, mm, ONU. Domnul González Pons, din partea grupului PPE. Mișcările masive de populație uh, este o problemă, reprezintă o problemă pe următorii 20 de ani. Avem nevoie de o politică care să răspundă acestor provocări, o politică de migrație legală înspre Europa care să uh, preconizeze o menținere a frontierelor interne și externe. Trebuie solidaritate între statele membre pentru a garanta cooperarea cu țările de tranzit, cum ar fi Turcia, și care să se permită identificarea celor care doresc în Uniunea Europeană pentru că și noi cei care trăim aici suntem cu toții identificați pentru ca ei să poată să fie ajutați și să putem să-i ajutăm, să-i protejăm pe toți. Trebuie o politică comună pentru un viitor care nu va fi unul uh, ușor pentru că din Siria vor veni mulți refugiați și în continuare ne vor sosi și din alte părți. Însă, așa cum a spus uh, și domnul Timmermans în plenară ieri, uh, se apropie iarna, uh, rutele se împuținează, vor fi mai puțini refugiați, uh, pe mare se va putea traversa mai greu și ei nu vor mai fi așa de vizibili, nu-i mai vom vedea cu atâta ușurință la televizor. Este o greșeală uh, această uitare. Nu putem să amânăm, să ne uităm și să facem ceva pentru că în primăvară va izbucni și mai tare această problemă. Dacă știm ce avem de făcut, trebuie să facem uh, ajunge cu vorbele și să trecem la fapte. Mulțumesc. Din partea grupului S și de doamna Fayon. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Este nevoie Uh, nevoie de 100 de mii de refugiați și mai mult uh, pentru ca Europa să se trezească. Măsurile de relocare care au fost uh, adoptate la Bruxelles sunt un semnal pozitiv, dar constituie și un test pentru existența Uniunii Europene, dar și pentru evoluția viitoare, pentru direcțiile și căile pe care Uniunea Europeană trebuie să le găsească pentru a rămâne o zonă atractivă pentru toți. Trebuie să vedem cum rezolvăm provocările migratorii în practică, pentru că în clipa de față a devenit clar care state membre au adoptat principiile fundamentale de acordare de azil și care nu. Slovenia este bine pregătită și a dovedit o atitudine deschisă față de migranți. Este clar însă că Europa se va confrunta cu provocări și mai mari în perioada viitoare, dar nu migranții sunt cauza acestor provocări. Din potrivă, eu cred că uh, refugiații, dacă administrăm uh, bine uh, acest flux migrator, vor putea să aibă un efect benefic din punct de vedere demografic. Noi nu trebuie să reintroducem granițe între statele membre, iar Slovenia nu trebuie să se trezească întâlnească cu un uh, gard la uh, granița cu Ungaria, cum s-a întâmplat. A fost uh, o experiență amară. Nu trebuie să stimulăm dezacordurile și până la urmă să reînviem și conflictele pe care le-am văzut în Balcanii Occidentali în ultimele decenii, pentru că nu trebuie să stimulăm teama la nivelul cetățenilor. Președintele, mulțumesc. Dau cuvântul domnului Țile din partea grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc președintelui Consiliului European pentru discursul său deschis și acest război hibrid asupra care, la care constat, pe care îl constatăm din partea țărilor terțe. Apoi, Comisia Europeană a subliniat uh, cotele obligatorii, modul de uh, relocare. Asta nu a făcut decât să aducă mai multă încredere, a cetățenilor noștri vis-a-vis -vis de instituțiile europene și am văzut clar o diviziune în societățile noastre. Mai constatăm că refugiații nu vor fi nici ei mulțumiți, deoarece vor interveni discriminări în felul în care ei sunt distribuiți și aș vrea un răspuns din partea președintelui Comisiei în ce privește tema democrației. Poate că ar trebui să răspundeți rapid și situației recente vizând ce se petrece în Catalonia. Aș dori să știu ce se face în acest sens. Continuăm dibattito, la parola Bună ziua tuturor, continuăm dezbaterea, urmează domnul Keller. Un minut, vă rog. Cred că ar trebui să vorbim despre reușite. Dar dacă ne gândim, 160 de mii de refugiați relocați uh, și uh, ceva mai mulți bani pe care uh, acordăm organizației specializate a Națiunilor Unite. Unde, de fapt, găsim o decizie din partea Consiliului pentru ca să existe niște căi de acces legale pentru migranți și să nu mai fie victime ale traficanților de persoane. Nu există. Statele membre încearcă să uh, încerce rezolvarea uh, problemelor de către alții, de către alte state. Iar mie mi se pare de asemenea că există uh, riscul periculos de a încheia un pact cu Turcia, pentru ca Erdogan să încerce să-i mențină pe refugiați în țară țară și să nu mai fie, în schimb, criticat pentru încălcarea drepturilor omului și a drepturilor libertății presei. Mie mi se pare că nu este soluția bună. Domnul Pascas, pentru un minut. Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi. Un sprijin urgent uh, de miliarde va rezolva asta problema? Nu cred. Până acum europenii n-au văzut niciun rezultat concret, ceva care să uh, îi ajute să înfrunte aceste probleme și, în orice caz, nu la rădăcină. Ne ocupăm numai de efectele acestei crize. Înseamnă că sistemul de relocare a refugiaților nu este ceea ce ne trebuie. Trebuie să ne ocupăm mai bine de frontierele noastre externe. Iar țările care fac asta, care încearcă să protejeze, să protejeze frontierele externe, sunt uh, numite duș, țări dușmane. Este un amestec direct în suveranitatea acestor țări. Iar uh, această criză va continua și în viitor. Trebuie să luptăm cu hotărâre. Nu putem să facem altfel. Avem principii. Principiile trebuie uh, promovate. Uh, noi suntem deschiși, uh, dar cei care ne bat la porți uh, nu înseamnă că trebuie să-i primim și pe cei care uh, intră pe fereastră. Domnule Vilinski, vă rog frumos. C'è una blue card da parte... Domnule Pasca, să aveți un cartonaș albastru din partea domnului Coburn. Vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte. În urma ședinței Consiliului, eu am înțeles că, de fapt, a eșuat uh, Consiliul European. Am avut uh, probleme economice în încercarea de a salvare a Greciei. Acum uh, constat că eșuăm din nou încercând să rezolvăm problema refugiaților. Întreaga construcție a Uniunii Europene mi se pare un eșec. Întâi s-a spus îi primim pe toți. Au pornit la drum milioane de oameni ca acum să afle că nu vom putem să-i primim pe toți. Se încearcă aplicarea unor cote obligatorii laboratorii de repartizare în felul acesta sunt uh, private de dreptul suveran de a decide statele membre. Iată că acum există din nou o situație de șantaj în relația cu Turcia. Pentru a rezolva problema, eu cred că trebuie să combatem în primul rând statul islamic și salut ceea ce fac uh, și uh, rușii și americanii. Combat combaterea statului islamic, crearea unei uh, zone de siguranță în uh, Africa de Vest și în nordul Africii, pentru ca oamenii acolo, în regiune, să poată fi protejați și să nu fie nevoiți să plece spre Europa. Pentru că, uh, de fapt, nu vor funcționa ideile PPE ale socialdemocraților și ale verzilor. Mulțumesc, domnul Golniș, un minut. Le, le Conseil Consiliul European de pe 23 septembrie a decis să primim 120.000 de refugiați, care poate în mod grăbit au fost calificați drept refugiați, care probabil nici măcar nu sunt refugiați. Și aș dori să vă vorbesc acum despre două refugiate politice cărora Europa nu le acordă azil. Și astea sunt cazuri indiscutabile e vorba de două persoane bine cunoscute, Julian Assange și domnul Snowden, care a dezvăluit programul de supraveghere al SUA, cu totul neconstituțional și ilegitim împotriva noastră. E bine, Edward Snowden nu a obținut azilul politic decât la Moscova în 2013. Italia, Portugalia, Spania, Franța, și-au închis spațiul aerian avionului președintelui Morales de teamă ca Snowden să nu fie la bord. A, la fel s-a întâmplat cu Julian Assange, care e prizonier în uh, ambasada străină în care se găsește și în ziua de azi la Londra supravegheată zi și noapte de Scotland Yard, ceea ce a costat contribuabilul britanic 6 milioane de livre până astăzi. Rușine unei astăzi de Europe supuse, vasală, libertate pentru Snowden și libertate pentru Assange. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Olbricht, acum un minut și jumătate. domnule președinte rady panie przewodniczący komisji! mulțumesc foarte mult domnule președinte stimați oaspeți suntem confruntați cu o mare provocare aici în europa astăzi ceea ce ați spus și ceea ce ne-ați povestit arată cât de gravă este situația noi, deputații, înțelegem că situația este foarte gravă și complicată la Consiliul European. Este un mesaj pentru noi cum că trebuie să schimbăm ceva modul în care funcționează Uniunea Europeană. Tonul dramatic al prezentării dumneavoastră demonstrează foarte clar că nu se mai poate continua așa. Așadar, întrebarea mea pentru domnul Tusk este următoarea. Care este punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește acea um, împărtășire a competențelor. Ce trebuie să facă statele membre împreună și ce trebuie să facă fiecare în parte? Care sunt uh, sarcinile Consiliului European? Iar aceste uh, hotărâri care au fost luate, respectă ele tratatele, da sau nu? Ne aflăm într-un moment, în timp în care uh, în momentul în care trebuie să știm ce facem, să știm cum stăm, pentru că situația este foarte gravă. Domnule Olbricht, domnule Olbricht, aveți un cartonaș albastru pentru dumneavoastră din partea domnului Edwidge. Vă rog. Nu. Edridge. Fără microfon. Un moment. Un moment, vă rog frumos. Domnul Etridge, vă rog. Bun, deci vedeți cât de insistenți suntem când vrem să punem o întrebare. Ajutați-mă să înțeleg cine sunt uh, persoanele care uh, vorbesc astăzi, ce se întâmplă. Toți vorbesc despre modificări, trebuie să aplicăm granițele externe, trebuie să uh, creăm garanții ca să nu fim până la urmă um, sufocați de aceste valori migratorii. Bun, dar cine au fost cei care au încurajat acest val migrator pentru ca tot mai mulți refugiați să vină? Deci, ajutați-mă să identific. Domnule Olbricht, doriți să răspundeți. Pani poșle. Nie... Da. Stimate coleg, nu știu cine sunt acești oameni. Nu știu ce sunt acești oameni. Trebuie să verificăm. Nu pot să vă dau un răspuns direct la această întrebare. Anumiți dintre acești oameni trebuie să fie cumva opriți, controlați, verificați. Și dacă nu sunt refugiați, trebuie să fie trimiși înapoi. Sper că acest răspuns vă satisface, domnule Enrique Guerrero, un minut și jumătate. Muchas gracias. Mulțumesc. Săptămâna trecută am vizitat Libanul și Iordania în cadrul unei delegații pe care grupul meu politic a organizat și în calitate de raportor permanent al Parlamentului European în probleme umanitare am uh, uh, avut întâlniri cu un altul comisariat ONU pentru refugiați, dar și cu reprezentanții ai agenției de profil din Palestina și cu ONG-uri și de asemenea cu uh, președintele uh, Parlamentului libanez. De asemenea, cu, uh, am avut întâlniri cu refugiați din două tabere de refugiați din Liban. Și acolo există 120.000 de refugiați. O tabără este în Liban, cealaltă în Iordania dar uh, acum se vorbește și în Uniunea Europeană despre situația refugiaților din aceste tabere. Recomandările care au fost făcute pot fi sintetizate astfel. Europa trebuie să participe activ la o rezolvare a războiului din Siria. Fără uh, o rezolvare a conflictului din Siria, Uh, prin uh, păstrarea sau răsturnarea regimului din Siria, alte sute de mii sau milioane de sirieni uh, vor porni la drum înspre Europa. Trebuie să ne menținem solidaritatea și cu Libanul și cu Iordania, pentru că dacă acolo se va ajunge la un eșec, atunci milioane și milioane de refugiați vor porni spre Europa. Și să ne gândim și la o a treia aceea intifada care de, de pe acum se conturează. Trebuie să existe o solidaritate a Parlamentului European și a diverselor organisme cu eh, cei care încearcă să controleze lucrurile acolo. Să oferim și șansa de a educa eh, toți copiii care se află în taberele de refugiați, pentru că dacă acești copii nu vor eh, beneficia de școlarizare, nu vor avea altă soluție decât să plece spre Europa. Domnule Guerrero, domnul Cobun dorește să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Micro. Is that? Uh, would you agree with me, Mr. Guerrero, that... Ați fi de acord cu mine, domnule Guerrero, că Uniunea Europeană uh, nu uh, va uh, avea soluția cea mai fericită ă, plimbându-i pe oameni prin Europa. Mai degrabă în ă, Cuveit și în Arabia Saudită ar trebui să se creeze tabere de refugiați în zonă. Ar fi o soluție mult mai bună decât să încerce să rezolve relocarea migranților prin Europa. Nu ați fi de acord cu asemenea soluție? Domnul Guerrero, aveți cuvântul. Domnule ă, Cobun, eu Uh, ori sunt de acord cu dumneavoastră, dar aș dori să vă spun că uh, noi trebuie să vorbim despre ceea ce putem întreprinde noi, nu despre ceea ce trebuie să întreprindă alții, pentru că noi avem o responsabilitate, fiindcă refugiații se îndreaptă spre noi. Este datoria noastră să găsim soluții. Mulțumesc, domnul Trebezius, pentru un minut. Eine Migrationswelle un val de eh, migranți în clipa de față eh, se îndreaptă spre Europa. Există estimări că în Europa ar ajunge în acest an 1,5 milioane de refugiați. Asta eh, demonstrează că de fapt lucrurile au scăpat de sub control la întâlnirea ministrilor de resort acum o săptămână s-a vorbit despre relocarea a 160.000 de oameni spre statele membre, dar despre ce sumă, ce cifră de uh, relocare um, vom vorbi în săptămânile următoare. Doamna Merkel, uh, organizațiile administrative la nivel comunal nu vor reuși să rezolve lucrurile. Granițele trebuie să să fie închise ermetic, să dăm un semnal clar către migranți că Europa nu poate să-i primească pe toți. Pentru că de pe acum um, majoritatea uh, refugiaților uh, este până la urmă administrată de către înaltul comisariat al ONU pentru refugiați. Uh, ar trebui să li se spună celor care doresc să plece din aceste tabere că nu vor avea nicio șansă în Europa. Doamna Trebezius, există o solicitare la adresa dumneavoastră, dar amintesc colegilor că doar un cartonaș albastru pentru eh, fiecare deputat poate eh, fi utilizat. Eh, din partea domnului Gheriche o întrebare. E allora Nu aveți întrebare. Bun. Ia Consari, prego. Doamna Ia Consari. Te puhuit Ikään kuin luonnonvoimista, aalloista ja vyörystä. Ați vorbit despre valuri, forțele naturii, practic. <laughs> Dar eu cred că vorbim despre oameni, despre ființe omenești și cred că trebuie să-i mulțumim doamnei Merkel pentru ce a făcut, pentru că încercăm să înțelegem situația și să găsim soluții. Uh, se încearcă oferirea de soluții reale. Eh, răspunsul acum, vă rog. Eh, da, eh, dumneavoastră spuneți că trebuie să fim recunoscători doamnei Merkel, dar doamna Merkel ar fi trebuit să se consulte cu poporul său pentru că nu s-a consultat și ar trebui să fie susținută de populație, ceea ce nu se întâmplă. Domnul Lambert, pentru un minut. Prego. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți vorbesc despre soluții, dar știm că tot ce va interveni va fi pe termen lung între timp, însă trebuie să administrăm o situație de urgență. Iată de ce salut uh, sporirea fondurilor pentru uh, programele ONU, dar e șocant că atâtea state membre anul trecut au tăiat susținerea pe care o donau uh, programului de ajutor alimentar. Uh, nenumărați oameni trăiesc cu mai puțin de jumătate de dolar pe zi. Și în special statele membre care au refuzat solidaritatea ar trebui să-și acopere capul cu rușine, întrebându-se cum ar putea ei să trăiască cu atât de puțin bani să susțină și familia. Acum, în ce privește Turcia, nu e o țară terță sigură pentru curzi și ar trebui să-i susținem pe aceștia în uh, regiunile frontaliere, dar și din Turcia, pentru că curzii sunt partea soluției. Apoi, o altă provocare, o altă provocare este implementarea deciziilor luate și vorbim despre reguli și trebuie să transmitem un mesaj clar că există reguli, atunci trebuie să ne asigurăm că avem personal pe teren, informație disponibilă în toate limbile necesare și că ajutorarea începe din prima clipă în care refugiații ajung, nu după zile și zile când Frontex îi va fi preluat și alte organizații. Aveți o întrebare cu cartonaș albastru din partea doamnei Grapini. O acceptați, vă rog. Onorevole, la sua domanda.

Grazie. Lambert, Puteți răspunde, doamnă Lambert. Thank you. I think that's a valid question. Cred că e o întrebare validă. Nu auzim suficient despre felul în care se va stabili pacea pe teren și cum se tratează problemele subiacente, problemele de profunzime, tot ce ține de democrație, felul în care abordăm schimbarea climatică, care e și un factor ce contribuie la instabilitate și, cum s-a spus și mai devreme, nu analizăm uh, felul în care am putea avea o politică coerentă vis-a-vis de guvernele care uh, își oprimă propriile popoare și își ucid propriul popor. Mulțumesc, spune președintele. Acum, domnul Mac, un minut. Prego. Ia tari od vás všech, kteří... Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții <clears throat> cereți relocarea migranților și credeți că sunteți moral superiori și spuneți că celelalte țări care nu fac acest lucru sunt țări barbare, ele refuză cotele de migranți. Ce fel de morală, ce fel de etică este aceasta pe spinarea altora? Aceasta este solidaritate forțată, nu este solidaritate autentică. În primul rând, pur și simplu destabilizați situația în Libia, în Siria, după care îi atrageți pe migranți în Europa, după care vreți să reîmpărțiți uh, prin sistemul uh, de cote și la Consiliu s-a votat în acest sens pentru această reîmpărțire. Însă eu cred că vor exista reacții și cu siguranță în Polonia alegerile vor duce la crearea uh, unui uh, guvern care să confirme uh, decizia țărilor de la Visegrad. Mulțumesc! Aveți un minut, doamna Atkinson, acum. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Tusk s-a referit la toți migranții și refugiații dar mulți dintre ei sunt migranți economici. Știu ce s-a întâmplat cu valul de uh, refugiați sau de emigranți la Cale care încearcă să intră în uh, Marea Britanie. Și eu cred că ei constituie un risc, deci asta este și perspectiva cetățenilor europeni. Uh, eu cred uh, că autoritățile franceze trebuie să-și uh, rezolve problema în ce privește controlul la graniță pentru că uh, cei care uh, încearcă uh, să se ascundă în camioane sunt infractori, cei care dărâmă zidurile sau gardurile sunt infractori. Noi trebuie să aplicăm regulamentul de la Dublin. Până la urmă, Victor Orban în Ungaria a dovedit că este un bun european um, și cred că ar trebui să beneficieze de solidaritatea de care se vorbește vorbește în acest Parlament și alte țări ar trebui să urmeze exemplul lui. Pentru că Domnule președinte, pentru a pune capăt acestei crize, trebuie să aplicăm întru totul regulamentul de la Dublin și să restabilim controlul la granițe. Mulțumesc, domnul Lamasur are cuvântul. Da, Mulțumesc, domnule președinte. S-a demonstrat, abandonând statele membre, chiar și cele mai importante, chiar și cele care au preferat să rămână în afara Schengen, să gereze singure probleme migratorie, e un eșec. Soluția obținută în panică e undeva între derizoriu, ridicol și odios. Astăzi există două erori ce nu mai trebuie comise. Prima, aceea de a crede că exodul al cărei destinație Europa pornește războiul civil din Siria și că se va termina odată cu sfârșitul acestui război. Dar iată că de ani de zile din Africa, din Orientul Mijlociu, din Asia, zeci de mii de tineri, uneori familii întregi, își încearcă norocul riscându-și viața înainte de ruta din Balcan. A existat Sicilia, insulele Canare și încă și astăzi Ceuta și Melilea sunt acolo. Fluxurile migratorii au fost uh, un fenomen permanent al acestui secol. Speranța sau disperarea îi aruncă pe străzi pe cei care nu mai au un loc la ei acasă. E o eroare de a crede că această realocare a refugiaților va rezolva problema. Nu e decât o schiță a începutului sfârșitului unei politici globale a azilului și migrației. O politică externă adecvată de care Europa are nevoie. Comisia are dreptate să înceapă să construiască bazele unei astfel de politici, iar Consiliul ar face o gravă eroare neducând acest exercițiu până la capăt. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Are cuvântul doamna Guillaume în minut și jumătate. Merci. Mulțumesc. Toată lumea spune că um, Consiliul de pe 23 septembrie, ca și Consiliul JAI, de mai înainte a permis depășirea unei etape importante în această criză a refugiaților, însă aceasta trebuie să intre într-un proces mai amplu, mai concret. Erorile neîncetate nu trebuie să ne facă să uităm că trebuie să acționăm repede, din cauze umanitare, pe de altă parte trebuie perspective pe termen mediu și lung. Iată de ce aș adresa trei întrebări Comisiei și Consiliului. Politica migratorie devine uh, operațională sub imperiul urgenței. Însă acum ce se va întâmpla în continuare? Cu alte cuvinte, nu trebuie oare să comunitarizăm hotărârile noastre în acest dosar și apoi măsurile operative presupun și bani, finanțări pe termen mediu, pe termen scurt, pe termen lung și deci problema bugetară. Și atunci ce uh, politici veți duce cu bugetul actual eventual și apoi cât privește dimensiunea externă. Ideea este uh, ca țările uh, care au nevoie de, sau persoanele care au nevoie de protecție internațională să rămână în țările terțe, însă aceste țări sunt ele cele care vor participa la această identificare. Vă mulțumesc, doamnă Guillaume, aveți o întrebare. Domnul Wimberg, vă rog. Doamna Wimberg, mulțumesc. Deci, ce doriți? Doriți să se împartă în mod forțat aceste 160.000 de persoane între țările noastre odată ce 160.000 au fost epuizate? Ce se va întâmpla cu ceilalți 500.000 care tot și-au riscat viața, tot au traversat Mediterana și nu sunt acoperiți de aceste cote? Cine se va ocupa de aceste persoane? Mulțumesc! Doamnă Ghiom, aveți uh, cuvântul. Doamnă Wimberg, am participat de mai multe ori la LIBE, la discuții în care am explicat foarte clar poziția grupului nostru. Trebuie să luăm în calcul urgențele actuale, însă politica noastră trebuie să fie pe termen mai lung. Adică să ne ocupăm și de sursa, de cauza problemelor actuale, discutând cu țările vizate, pe de altă parte să nu uităm nici problema integrării. Și, în acest punct de vedere, doamnă, avem uh, o politică de migrație complet diferită. Dumneavoastră nu aveți absolut niciuna, de fapt. Mulțumesc. Domnul Sulic, vă rog. Un minut. Încă în vară se estima că în Germania vor ajunge 800 de mii de refugiați. Dar estimări uh, actualizate înseamnă deja un milion și jumătate de refugiați, iar diferența aceasta se datorează uh, politicii destructive a Angelei Merkel. Pentru că Angela Merkel uh, a uh, scos din uh, regulamentul de la Dublin și uh, protejarea granițelor. Majoritatea celor care ajung în statele noastre sunt uh, migranți economici, nu sunt refugiați uh, datorați uh, conflictelor și războaielor. Dar acum se spune că acești migranți vor lucra pentru pensiile germanilor, dar eu cred că salariul minim din Germania constituie din acest punct de vedere o barieră teribilă. Doamna Merkel cred că a uitat cine a ales-o și pe cine trebuie să protejeze. Cred că trebuie să se dezmeticească și să stopeze această invazie. Australia a dat din acest punct de vedere un exemplu. Doamna Eva Jolie, vă rog, un minut. Monsieur le Président. Domnule președinte, Uniunea Europeană nu există Uniunea, așa cum o înțeleg eu, așa cum o doresc, unită, solidară și generoasă, nu există. Iată ce rețin eu din acest patetic Consiliu de pe 23 septembrie. Rețin că atunci când Parlamentul European votează cu o majoritate largă pentru un mecanism provizoriu de realocare a refugiaților, atunci când președintele Comisiei și tot personal lucrează fără încetare pentru a demonstra solidaritatea mă aștept ca statele membre să răspundă cu responsabilitate. Ei nu fac decât să calculeze, să tranzacționeze și cu meschinărie să amenințe. Soluțiile le cunoaștem doar în parte, colegii mei le-au reamintit. Aceste soluții au nevoie de curaj și de voință politică. După criza din Grecia, criza refugiaților, încă și mai mult știrbește visul european. Doamnelor și domnilor șef de state și guverne, nu împingeți încă și mai aprig cetățenii europeni în brațele extremismelor. Speranța ce trebuie să fie Uniunea Europeană stă în mâinile dumneavoastră. Doamnă Jolie, spune președintele, aveți o întrebare cu cartonaș albastru. Domnul Carver, vă rog, întreb... lansați întrebarea. Mulțumesc, doamnă Jolie. Ați spus că Uniunea Europeană nu există în felul în care v-ați dorit. Nu sublinează asta, asta oare problema de fond, faptul că 28 de state membre, fie că unora le place sau nu, vor uh, ține seama mai mult de interesele naționale? Nu sunteți de acord că Uniunea nu e decât un plan fals? Doamna Jolie, răspunsul dumneavoastră. Criza refugiaților este consecința haosului din lume, e consecința politicii noastre externe, sau mai degrabă absența noastră de pe scena uh, externă. Și trebuie să administrăm acum o situație de urgență și, cum a spus și colega mea, rușine acelor state membre care și-au redus participarea, ajutorul pentru dezvoltare și că fondurile ajutoarelor umanitare de urgență acum s-au epuizat. Pentru alimente nu mai are mijloacele de a hrăni persoanele din taberele de refugiați. Asta e situația de acum. Domnul Maier, un minut. Voorzitter, op Op dictatoriale wijze heeft Brussel besloten om de Europese. Mulțumesc. Brussel a luat o hotărâre uh, într-un mod dictatorial pentru uh, de uh, reloca și a stabili cote obligatorii pentru refugiați. Și să ne gândim că, de fapt, drama abia începe este Uh, acum un risc mai mare uh, de violență, de violuri, de conflicte. Libertatea cetățeanului uh, este afectată și Țările de jos uh, sunt de părere că nu ar trebui să mărim uh, numărul de refugiați care să vină în țară și în Austria există probleme. Um, eu cred că trebuie să ne închidem ermetic granițele, este singura modalitate de a stopa valul migranților. Doamna Maier, aveți o întrebare din partea domnului Urban Crespo. O acceptați?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 Uh, sunt șocat uh, de afirmațiile care se fac aici. Se vorbește despre un tsunami al refugiaților, despre un taifun al uh, refugiaților. Păi în felul acesta avem o atitudine rasistă față de uh, cei uh, care se refugiază de frica bombelor. Da, ă, ă, nu am fost la fel de hotărâți când ă, am redus fondurile de ajutorare, iar acum în prin afirmațiile pe care le facem, stimulăm o Europa a atitudinii dușmănoase față de străini. Mulțumesc, doamna Maier. Da, ă, aceste comentarii legate de atitudine xenofobă și rasistă nici ă, nu ă, mă interesează, dar știți, Europa nu este în imediata apropiere a Mediteranei și nici a Turciei. Au existat multe țări mult mai sigure pentru acești refugiați înainte de a ajunge în țările de jos. Oamenii aceștia nu doresc doar siguranță în fața bombelor, bombelor, ci doresc mai mulți bani, doresc o situație economică bună fără să muncească. Mulțumesc pentru un minut și jumătate următoarea intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte clar, Uniunea Europeană primește un număr enorm de imigranți și de refugiați și această criză este o problemă europeană și are nevoie de o soluție europeană, de solidaritate și de asumarea simțului răspunderii. Deci este important, este necesar să ajutăm statele membre din prima linie, cum se zice, cum ar fi Grecia, Italia și Malta. Și este la fel de necesar să ajutăm cu asistență tehnică și financiară țărilor de intrare uh, să se ajute umanitar pe uh, acești imigranți și acești refugiați. Președintele Juncker a vorbit despre un caz uh, aparte despre o mică țară din uh, Europa de Est. Nu, situația trebuie să fie altfel abordată. Uh, Uh, o strategie preventivă. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu țările de origine, de tranzit, cu Turcia. Trebuie ea, la rândul său, să fie atentă la țările de unde îi provin migranți. Uh, și pe acest plan operativ este nevoie de un uh, mai mare control al frontierelor externe pentru a pune capăt acestor traficuri ilegale de persoane. Trebuie consolidată agenția Frontex, apoi Uniunea Europeană trebuie deci uh, să încerce să rezolve această provocare care este imensă. Președinte, domnule președinte Tusk, avem încredere în dumneavoastră și suntem uh, convinși că Europa va face ceea ce trebuie să facă. Uh, Domnule Giannis, să știți că există o cerere de cartonaș albastru din partea domnului Wozdowski. Vă rog frumos. Pytanie panu posłowi Lamassir, ale ponieważ... Mulțumesc. De fapt, eu aveam o întrebare pentru domnul Alain Lamassur. Însă, pot și acum să pun această întrebare. O soluție europeană, spuneți. Domnul președinte, da, noi credeam că dumneavoastră acum vrea să puneți întrebarea domnului Chefalogen, îmi pare foarte rău, domnule Ujadovski, însă am spus că e vorba de o carte. Domnul uh, deputat uh, întrerupe, acum se dă cuvântul doamnei Patriția Toia, vă rog frumos. Consiliul din septembrie înseamnă doar începutul lucrărilor. Acum Trebuie foarte repede să facem hotspot, identificări, examen rapid al uh, cererilor, uh, eventual realocări sau repatrieri. Toate sunt legate, interconectate. Trebuie o politică eficientă, dar care să respecte umanitatea și drepturile oamenilor acestor persoane care suferă. Domnule Juncker, o întrebare. De fapt, vă mulțumesc pentru că sunteți hotărâți, acționați cu hotărâre și vă rog să continuați tot așa. Domnule Tusk, cu tot uh, respectul pe care vi-l dau, dar dincolo de funcția dumneavoastră, ne trebuie ceva mai incisiv, mai decisiv. Uh, cineva care să convingă pe cei de la Consiliu că dumneavoastră sunteți cel care uh, conduceți. Până acum nu s-a ajuns la această solidaritate, această responsabilitate. Dumneavoastră trebuie să faceți acest lucru. Nu mi-a plăcut foarte mult tonul dumneavoastră, puțin prea solemn. Ați dat tuturora cartonașe, tuturor țărilor. Uh, sunt țări care ridică ziduri, care bagă refugiații în închisoare. Nu sunt ei cei care construiesc Europa pe care dumneavoastră o doriți. Și apoi Italia, răspunderea sa. Noi am hotărât să salvăm oamenii, uh, oamenii, copiii, femeile, nu să stăm cu brațele încrucișate. Am ales viața umană. Mulțumesc, doamna Toia, Doamna Uiei, uh, un minut și jumătate. Az európai nemzetek közössége, az Unió azért jött létre, hogy év... Uniunea Europeană a fost fundată pentru a pune capăt la secole de război și egoism naționalist și pentru a construi o uniune bazată pe cooperare, solidaritate și valori comune. Uniunea Europeană de peste 500 de milioane de persoane trebuie să fie în măsură să facă față a acestei crize a migrației, dacă, bineînțeles, este o Uniune sănătoasă, solidă. Dar, cum știm, e o Uniune bolnavă. Iar uh, asta înseamnă că Uniunea Europeană e virusată, că există un virus și eu cred că acest virus se numește uh, egoismul politicianist. Domnule Juncker, noi am căzut de acord asupra unor lucruri încă dinaintea verii și ne-ați promis măsuri pentru luna septembrie. Unde sunt aceste măsuri? Sigur că Ungaria nu e reprezentată doar de Orban și guvernul său. Ungaria înseamnă mult mai mult zeci de mii de cetățeni voluntari care ajută pe migranți. Mulți dintre ei sunt uh, aici în hemiciclu ca invitați. Ei sunt viitorul Europei. Domnule Uihei, aveți uh, o întrebare cu cartonaș albastru din partea doamnei Morvai.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 în această criză atunci când vedeți uh, ce se întâmplă cu cetățenii maghiari din zonele transfrontaliere, uh, în ce fel suferă ei din pricina acestei sosiri masive a migranților. Cred că o expertiză locală, locală ar fi de ajutor pentru a lua deciziile corecte. Mulțumesc! Domnul Uihei, într-adevăr, vreme de 12 ani, am fost membru în Parlamentul Maghiar, reprezentând orașul Seged și împrejurimile. Acesta este un fel de punct fierbinte în uh, criza migrației uh, domnul Orban și guvernul său, la doar câțiva kilometri de orașul Seged, au construit celebrul zid. Știm, doamnă Morvai, foarte bine că societatea maghiară ar fi putut uh, aborda problema diferit dacă nu ar fi existat campania politică a domnului Orban în curs cu contribuția partidului dumneavoastră de extremă dreaptă. Fides și extrema dreaptă au distrus imaginea Ungariei. Haideți să ne întoarcem la solidaritate. Doamna Gomes acum. Tusk, Europa. Mulțumesc. Europa eh, pare să se eh, prăbușească, pentru că iată că a fost nevoie de multe luni de negocieri la nivelul Consiliului până când s-a ajuns la o atitudine solidară și încă nu există căi sigure pentru refugiați pentru a ajunge în Uniunea Europeană să ne gândim că nu au fost uh, înlăturate cauzele din Siria, din Irak pentru această criză umanitară. Acum însă ar trebui să ne străduim ca uh, cel puțin uh, copiii și tinerii din taberele de refugiați să beneficieze de educație. Este nevoie de continuitate și de compatibilitate a politicii interne cu politica externă externă, pentru că altfel încălcăm niște principii ale Uniunii Europene. Este nevoie de o strategie adecvată de sinergii, de solidaritate. Trebuie să um, dezvoltăm o politică de securitate la nivelul Consiliului. E nevoie de mai multă Uniune, nu de mai multe ziduri. Mulțumesc, doamna Gomes. Domnul Weigel dorește să vă adreseze o întrebare. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, stimată colegă. Ne confruntăm adesea de probleme internaționale. Există multe speculații de ce își părăsesc acești oameni casele. Mulți se tem de război, de violență, mai ales când e vorba despre Siria. Nu credeți că a sosit momentul pentru ca Uniunea Europeană să-și reînnoiască obligația de a acționa ca o forță care menține pacea, că problemele internaționale trebuie să-și găsească soluții pașnice, trebuie să acordăm păcii o șansă. Doamna Gomez, mulțumesc. Da, sigur, de aceea am uh, și intervenit la nivelul Consiliului European să nu existe guverne care să boicoteze politica comună de securitate și de apărare. Da, trebuie să acționăm strategic și doar coordonându-ne demersurile putem contribui la uh, stoparea conflictului din Siria. Să nu uh, transformăm până la urmă acest conflict într-o victorie victorie a lui Assad și să încercăm să îi susținem pe uh, cei care combat statul islamic, dar noi nu îi ajutăm de pildă pe uh, comunitatea Peșmerga din Irak care luptă împotriva statului islamic. Deci noi în felul acesta trădăm siguranța propriilor cetățeni pentru că uh, nu uh, combatem cauzele care duc la refugiați în Siria, în Eritrea, în alte locuri din lume. Vreau să reamintesc colegilor că la sfârșitul uh, dimineții avem uh, voturi. După această dezbatere mai urmează o dezbatere. Vă rog frumos să vă mențineți uh, în cadrul timpului acordat. Domnule Mavrides, aveți un minut, vă rog frumos. Mulțumesc. Problema umanitară, domnule președinte, este prioritară, dar prioritar uh, este salvarea vieților omenești. Trebuie să uh, avem siguranță uh, pentru aceste persoane, dar înainte de toate trebuie să combatem ISIS, de aceea îl întreb pe Tusk și pe ceilalți. Conștiința europeană ne impune să-i ajutăm pe refugiați, însă trebuie să îi ajutăm să contracareze acest fenomen și mai mult decât atât trebuie să ajutăm noi în lupta împotriva statului Assad, nu, statului islamic. Știm bine ce face Assad, Bruxelles îi uh, prigonește pe curzi, uh, ucide presa liberă și așa mai departe. Însă avem nevoie de Erdogan, se pare. Și având în vedere că el a venit la Bruxelles, trebuie, dacă tot discutăm cu el, să-i spună să nu-i mai bombardeze pe curzi. Și un ultimul lucru, ceea ce diferențiază pe noi de euro, europeni de ceilalți, este, sunt tocmai valorile noastre. Mulțumesc. Domnul Pițula, un minut. Juncker, predstavljajući svoj program rekli ste kako Europska unija ima 29... Domnule Juncker, ați invocat uh, spațiul celor 28 de state membre, dar trebuie să ținem seama că sunt oameni șomași și săraci în Europa, iar acum acestora se alătură numărul mare de refugiați. Există potențial pentru o criză, glo- criză globală, așa cum toate semnele o indică. Într-adevăr, Uniunea Europeană e divizată, doar 5 state membre acceptă aproximativ 70% din refugiați, ceea ce înseamnă o presiune foarte mare și arată cât de încet reacționează instituțiile europene în momente de criză, chiar dacă funcționează corect în timpuri normale. Uh, Croația este expusă refugiaților, deși nu e parte a spațiului Schengen și în loc de solidaritate ne confruntăm cu militarizarea uh, frontierelor din partea altor state membre. Totul uh, se reduce la întrebarea în ce tip de societate ne dorim să trăim și ce imagine proiectăm asupra întregii lumi. Mulțumesc, spune președintele, aveți o întrebare pentru domnul Pistula? Nu, prea bine. Atunci are cuvântul domnul Iglesias două minute. Se me revuelve el estómago al escuchar. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, ascultând ceea ce se spune despre imigrație, terorism, securitate, constat că se creează o confuzie întreagă, e o rușine pentru democrație și pentru Parlamentul European. Eu cred că trebuie să Eh, trebuie să-i combatem pe toți cei care fac asemenea afirmații. E vorba despre oameni. Iar cei care nu eh, respectă omul sunt niște ipocriți. Eh, Europa a cheltuit mai mulți bani pentru ridicarea de ziduri și de garduri decât pentru taberele de refugiați. Um, am văzut copii înnecați pe um, malul Europei. Cred că asemenea scene nu trebuie să se mai repete, să nu mai fim ipocriți. Mulțumesc, domnule Iglesias. O întrebare. Acceptați? Onorevole Iglesias. Domnule Iglesias, acceptați o întrebare din partea uh, domnului Le Breton. Acceptați? Prego. Vă rog. Euh, Mulțumesc că ați acceptat întrebarea mea, stimate coleg. Sunt surprins de faptul că uh, numiți deșeuri umane câțiva colegi din acest uh, hemiciclu. Deci nu puteți să uh, ne puneți asemenea etichete. Trebuie să recunoașteți că acest fenomen de migrație este unul masiv. Deci nu trebuie să ne acuzați de rasism, de xenofobie, eh, dacă vorbim despre volumul acestui fenomen. Bun, statele au dreptul să se îngrijoreze de ceea ce se întâmplă și trebuie să se străduiască, să diminueze uh, fluxul um, imigranților și Uniunea Europeană trebuie de asemenea să facă tot ce este în putere pentru ca acești oameni să rămână în țările de origine și nu să îi cheme pe toți în Europa, cum a făcut doamna Merkel. Vă rog, domnule Iglesias, domnule, dar dumneavoastră sunteți euro european și uh, poate că și uh, strămoșii dumneavoastră, ca și ai mei, la un moment dat, în situații dificile, au fost nevoiți să-și părăsească uh, Uh, țara lor. Și nu putem vorbi în cazul acesta despre uh, invadatori. De multe ori erau cauze care țineau și de politica externă. Nu trebuie să avem o atitudine egoistă față de oameni care se află în suferință, pentru că asta nu va contribui la o Europa democratică. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a asculta pe domnul Juncker și Tusk, avem procedura Catch the Eye, intervenții spontane. Așa cum vedeți, foarte multe persoane au cerut uh, să intervină. Nu este posibil să dăm uh, uh, cuvântul mai mult decât unui deputat per grup posibil uh, politic, uh, pentru că timpul ne prezează. Domnul Bogovici, vă rog frumos, un minut și nu mai mult. Europii ni potrebno da prevzame odgovornosti in Dragi colegi, Europa nu trebuie să-și asume responsabilitatea pentru întreaga criză a migrației, pentru că Europa nu a cauzat această criză. Europa e partea soluției. Deci Europa aici nu e pacientul. Deci, situațiile se prezintă diferit în diferitele state membre, iar aceste diferențe trebuie respectate. Iar la noi acasă trebuie să vorbim despre aceste lucruri. Criza e rezultatul căderii regimurilor din în câteva state, regimuri care au fost înlocuite cu dictaturi ce nu respectă istoria sau viața omenească. Iată uh, cu ce problemă ne confruntăm întâi și întâi. Trebuie să putem uh, impune ordinea în aceste țări și doar asta e calea către pace. Trebuie știut că criza migrației va continua, inclusiv ca urmare a demografiei din Africa, deci e nevoie de soluții pe termen lung. Dar întâi de toate trebuie să ne ocupăm de ce aflați deja pe teritoriul UE. Mulțumim! Grupul SND, onorevole Giuf. Domnul Giufri, da un minut, vă rog frumos. Subito după la decisione de... După decizia Consiliului de pe 23 septembrie, Uh, atât de uh, disputat, mă întreb ce am fi putut noi să spunem, ce am fi putut noi să explicăm cetățenilor europeni care mai cred în Europa, dacă asta ar fi fost concluzia. De nenumărate rânduri, Parlamentul a spus și a spus în majoritate ce are de gând, iar această hotărâre este doar un prim pas, pentru că noua etapă în politicile de imigrație, numai acest nou pas este important, care să țină cont de modificările geopolitice care au loc și care să gestioneze neapărat fluxurile migratorii. Acum trebuie să se meargă înainte, iar procesul de integrare pentru refugiați înseamnă o reflexie pentru toată lumea din Europeană anumite țări uh, care s-au opus dur acestui proces ne dă de gândit și trebuie să facem ce avem de făcut, iar declarațiile lui Juncker ce privește starea Uniunii au subliniat faptul că Uniunii îi lipsește spiritul de unitate. Mulțumesc, domnule Marias, aveți și dumneavoastră un minut. Mulțumesc, domnule președinte fluxul uh, de uh, imigranți străbate întreaga Europa, iar Grecia în clipa de față este într-adevăr sufocată. Uh, am primit un număr uriaș de refugiați în clipa de față, am ajuns la limita suportalii insuportabilității. Este nevoie de pace în Siria, în Libia, în nordul Africii, iar Turcia nu trebuie să mai continue aceste uh, afaceri pe care le fac traficanții de persoane. Pentru că uh, noi nu ne putem transforma toată țara într-o uh, tabără de primire. Este nevoie de uh, relocarea celor care se află deja în Grecia, este nevoie de sprijin în ce privește mai buna supraveghere a frontierelor, uh, a frontierelor uh, grecești, pentru că uh, este până la urmă un drept suveran pe care statul îl are. Dorim să protejăm granițele statelor, uh, statului nostru, nu să ne delimităm împotriva Turciei și Uniunii Europene. Președinte, señor Tusk, Mulțumesc, domnule președinte, domnule Tusk apărați bună reputația Uniunii Europene la Națiunile Unite și vă simțiți singur ce ne preocupă pe noi e că inclusiv copii mor pe drumul către Europa. Pe dumneavoastră vă preocupă reputația Europei, aceste narcisism, nu altceva, în timp ce comitem erori peste erori. Dar nu noi aici în Parlament ci nici Comisia care a propus un plan global. Mă adresez dumneavoastră, domnule Tus, Consiliul e cel care a eșuat. Uh, și ați vorbit despre uh, etică și responsabilitate potrivit filozofului Weber. Uh, e bine, noi trădăm ceva foarte grav aici. Știm, domnule Tusk, ce vă interesează pe dumneavoastră frontierele externe. Nu vă interesează solidaritatea în sânul Uniunii Europene, ori valorile noastre, ori eficacitatea. Din păcate. Asta e situația. Ogonos. Domnul Crizogonos, aveți un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte discutăm pentru a nu știu câte oară în această aulă problema refugiaților. Ca și cum acest fenomen al refugiaților ar fi ceva firesc, natural, ca și soarele, ca și ploia, dar nu este un fenomen natural, nu. Este rodul unor războaie și mai ales războiul din Siria, care acum durează de mai bine de patru ani. Și guvernele statelor membre sunt corespunzătoare și, uh, bineînțeles, ca și Statele Unite și nu putem să ignorăm aceste lucruri, nu putem să ne resemnăm uh, ca să triumfe uh, această, aceste idei aici în Europa încercarea Occidentului de a întări uh, opoziția față de președintele Assad a eșuat și n-a făcut decât să consolideze fenomenul statului um, islamic. Trebuie să recunoaștem că nu există în Siria o soluție fără Assad. Trebuie să fim mai realiști dacă luptăm împotriva statului islamist și dacă dorim să abordăm problema refugiaților. Uh, Ulrich, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Comisiei, domnule președinte al Consiliului, doamnelor și domnilor, pe 22 septembrie, într-adevăr, s-a luat o decizie bună la nivelul Consiliului Ministrilor de Interne de relocare a refugiaților pe toate statele membre în urma unei cote. Este un semn de solidaritate, dar acum trebuie transpuse în practică acest aceste hotărâri și este nevoie de o coaliție în subsemnul umanismului pentru că acești oameni care s-au refugiat de conflictele din țara lor, care sunt însoțiți de copii, să găsească un adăpost. Și în acest sens a spus doamna Merkel că trebuie să renunțăm la regulamentul de la Dublin, să nu transportăm, să transformăm până la urmă taberele de refugiați în alte închisori, cum uh, eventual solicită uh, șeful Frontex. Deci uh, este nevoie inclusiv de sprijinul mass media pentru aceste demersuri, iar dumneavoastră, domnule Tusk, trebuie să spuneți guvernelor, este nevoie de o politică a curajului și nu a fricii. Pentru că, indiferent dacă aceste guverne sunt ale um, popularilor, ale socialdemocraților, se numesc Fide sau altfel, trebuie să fie solidare. Mulțumesc, domnul Din doamna Winberger. Eu vet inte, eu väldigt chock. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu, eu mă simt șocat, am senzația că în acest hemiciclu ne aflăm într-o bulă și că nimeni nu vede realitatea. Se vorbește de solidaritate, dar pentru mine solidaritatea ar fi trebuit să Uh, intervină uh, în cadrul programului mondial pentru um, alimente. Solidaritatea înseamnă bani care ar trebui să se îndrepte către cei care au cea mai mare nevoie. Uh, în schimb, astăzi acești bani merg către migranți. În Suedia, în țara mea, se vorbește mult uh, despre integrare, despre felul în care cei nou veniți trebuie integrați. Și știm care sunt eforturile Suediei, dar acest lucru nu a funcționat niciodată. Avem 55 de zone de non-drept în țara noastră. Nu avem suficiente locuințe, nu avem suficiente locuri de muncă pentru toate aceste persoane. Iar Suedia se gândește chiar să își construiască prima tabără de refugiați uh, când e atât de fric. Ultima intervenție, domnul Balțo. a Jean-Claude Juncker Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Juncker, președinte al Comisiei Executive, Dânsul este surprins că ministrii de interne nu au luat o decizie în unanimitate în ceea ce privește cotele și că, da, sunt motive politice interne. E adevărat, sunt și guverne în Europa care ascultă ce vor cetățenii, iar uh, uh, cei din Germania și din Franța, președintele, cancelarea, nu trebuie ei să rezolve problemele din Ungaria și în general sondajele arată că uh, Orban este sprijinit, face bine ceea ce face. Domnul Tascu vorbit despre principala problemă, reputația Europei. Europa este democratică, tolerantă și așa mai departe, prima pe plan mondial. Trebuie să protejăm această societate. Dacă toți suntem democrați, haideți să permitem aceste lucruri și să facem un referendum în ce privește aceste chestiuni în Europa. Să vedem ce vor oamenii. Mulțumesc acum, domnule Juncker, în numele Comisiei. Vă dau cuvinte, cuvântul, domnule Juncker. Domnule președinte, dragi colegi, este adevărat Europa nu poate să primească pe teritoriul său toată mizeria omenirii, dar uh, Europa toată Europa trebuie să trateze problema a mizeriei uh, globale. Nu putem rămâne imobili, fără reacție, atâta timp cât injustițiile se multiplică și uh, uh, se întâmplă aceste tragedii umane în alte locuri de pe planetă. Sigur că trebuie să încercăm să combatem problema migrației la sursă. Uh, și uh, uh, uh, respect atitudinea acelor state membre din Uniunea Europeană care nu și-au diminuat procentajul asistenței pentru dezvoltare, pentru că este nevoie de această asistență pentru dezvoltare, dar voi critica aici acele state membre care și-au redus contribuția pentru asistență umanitară. Voi critica pe cei care și-au redus contribuția pentru fondul pentru alimentație care este girat de către Națiunile Unite pentru că există fonduri și birate pentru un altul comisariat pentru refugiați ONU. Deci trebuie să îi Uh, să ne gândim că acești oameni uh, în felul acesta și aceste state au contribuit la uh, majorarea problemelor care duc la fluxul de refugiați spre Europa. Trebuie să fim mândri de faptul că cei care sunt nefericiți se îndreaptă spre Europa. Pentru că ei consideră Europa ca fiind un loc în care ei vor putea să trăiască mai bine. De ce nu pleacă în China? De ce nu pleacă spre uh, Statele Unite? De ce nu uh, se îndreaptă spre statele din zona Golfului? Dar uh, noi uh, suntem în ochii uh, tuturor locuitorilor uh, planetei uh, un continent uh, al bunăstării. Dar iată, acum sigur trebuie să girăm uh, bună administrare a fluxului migrator. Dar soluția nu este prin a construi ziduri. Refugiații, pentru că sunt atât de nefericiți, uh, vor găsi uh, întotdeauna o cale de a uh, accede la teritoriul european. Deci nu zidurile și gardurile vor constitui rezolvarea. Dar Trebuie să fim atenți la limbajul pe care îl folosim în uh, uh, sistemele pe care le construim. Pentru că și cuvintele pot ucide. Deci, uh, să uh, ne gândim cum putem uh, să uh, diferențiem uh, în cadrul refugiaților pe cei care își părăsesc țara fiindcă sunt persecutați și pentru și cei care sunt refugiați economici. Dar trebuie să ne gândim că cei care trăiesc într-un context foarte greu doresc să părăsească acel loc. Dar uh, nu trebuie să folosim termeni ca fiind uh, uh, niște bande de barbari care ne invadează, pentru că și unii și alții sunt niște nefericiți. Spuneam, construcția de ziduri și garduri uh, nu constituie răspunsul adecvat. De ce uh, cred unii că pot să refacă zidurile între statele membre ale Uniunii Europene? De ce nu mai funcționează asemenea garduri și ziduri între noi. Este improbabil, este absurd ca un stat membru să ridice ziduri față de vecini. Asta ar însemna finalul Europei. Tocmai de aceea noi trebuie să criticăm guvernele care au recurs la asemenea soluții arhitecturale. Mulți dintre dumneavoastră au criticat Uniunea Europeană pentru că nu a fost în stare să găsească decizii. Să ne gândim, Consiliul a avut loc pe 23 septembrie, dar trebuie să votăm acum bugetul uh, care trebuie să însoțească măsurile care au fost adoptate până pe 15 octombrie. Dar, uh, pe de altă parte, nici odată nu s-au luat măsuri cu o as asemenea eficiență și uh, celeritate în Uniunea Europeană ca de data aceasta pentru că uh, trebuie să îndreptăm lucrurile în Europa. Criticăm statele membre, dar de fiecare dată spunem Uniunea Europeană. Păi nu este corect să vorbim despre Europa, despre Uniunea Europeană. Trebuie să numim anumite state membre care ă, nu au luat deciziile care se cuveneau. Deci în aceste situații să nu criticăm Europa, ci pe cei care nu au acționat în spirit european. Deci nu vreau să-l critic pe prietenul meu Tusk, pentru că știu cum s-au uh, derulat întâlnirile Consiliului European. Dacă anumite state membre îl împiedică pe președintele Consiliului European să avanseze cu rapiditatea pe care și-o uh, dorește, să nu îl criticăm pe președintele Consiliului pentru că el face tot ce stă în putința sa pentru a progresa, dar există state membre care încă îi pun piedici. După aceea trebuie să revenim la un subiect foarte important. Eu uh, mă simt uh, șocat de uh, faptul că factorul religios sau factorul filozofic uh, își uh, regăsesc în Europa un uh, loc care nu trebuie neapărat să-și aibă locul. Dacă suntem creștini, asta nu înseamnă că nu trebuie să primim pe teritoriul nostru pe cei care sunt de altă religie. Da, noi nu trebuie să fim toleranți față de cei care sunt intoleranți. Trebuie să combatem uh, intoleranța. Și aș mai vorbi, aș spune câteva cuvinte despre Turcia. Cine uh, conferă unora dreptul de a spune că ne-am întâlnit ieri la o cafeluță cu Erdogan. Noi ne-am străduit foarte mult să ajungem la un consens cu Turcia în problema refugiaților, iar acest lucru este foarte important nu doar pentru Grecia, dar și pentru întreaga Europa. Dar am vorbit cu Erdogan și de multe alte probleme, să știți, că nu ne-am ținut drăgăstos de mânuță cu domnul Erdogan. Am vorbit și despre multe alte probleme în care avem poziții divergențe. Totuși, sunt de părere că Turcia trebuie să fie considerată un stat sigur, iar cei care gândesc altfel trebuie să suporte și consecințele unei atitudini ostile față de Turcia, pentru că în cazul acesta trebuie să formuleze solicitarea de a stopa negocierile de aderare cu Turcia. Deci noi, atâta timp cât trebuie să ne bazăm pe o relație armonioasă cu Turcia și atâta timp cât negocierile de aderare nu sunt stopate, trebuie să considerăm Turcia pe lista statelor sigure, dar în niciun caz să credeți că nu am schimbat decât amabilități judecăți cu Erdogan. Dar trebuie să-i fiu recunoscător Turciei că a primit 2,2 milioane de refugiați pe teritoriul țării. Cine ne credem dacă afirmăm că acesta nu a fost un efort din partea Turciei? Noi am avut probleme să relocăm 160.000 de refugiați într-o manieră solidară în Europa, dar Turcia singură adăpostește 2 1,2 milioane de refugiați. Ca să nu mai vorbim despre Liban, sau despre Iordania, în care proporția față de uh, propria populație este mult mai mare. Deci, să recunoaștem că ne aflăm la începutul unui proces îndelungat, este nevoie de un sistem de relocare în Europa, este nevoie de legalizarea uh, intrării în Europa. Eu vin dintr-o țară mică, pentru cei care nu știu, vin din Luxemburg. Eu am crescut alături de tineri italieni, de portughezi. Luxemburgul este uh, una din țările cele mai bogate din Uniunea Europeană. Dar fără portughezi, fără italieni, această micuță țară nu ar fi ajuns la statutul pe care îl are astăzi. Deci și uh, intrarea refugiaților poate fi utilă. Mulțumesc uh, domnului Juncker și îi dau acum uh, domnului uh, vicepreședinte Tajani cuvântul. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Tusk. Îți mulțumesc, Jean-Claude, pentru susținerea ta. Dar, sigur, suntem aici în Parlament tocmai pentru a fi criticați, deci nu vin aici ca să mă aplaudați, E jobul meu să vă răspund și dacă suntem politicieni trebuie să fim uh, fermi. Și în astfel de contexte lucrurile trebuie să fie limpezi. Vă mulțumesc pentru dezbatere. Cred că după dezbaterea de azi suntem cu toții conștienți că această problemă încă divizează îi divizează pe europeni. Nu doar statele membre, ci și europenii de aici, din acest hemiciclu. În același timp, consider că astăzi șansa pentru o abordare comună e o șansă mai mare decât cu doar câteva săptămâni în urmă. Nu am iluzii și nu am nici îndoieli. Practic, în acest caz, nimic nu e ușor. Mai întâi, din pricina proporțiilor problemei cu care ne confruntăm. Problema este mult, mult mai mare decât oricând altcândva în trecut. Și tocmai de aceea, probabil, multă emotivitate se degajă din dezbaterile noastre. Aș dori să subliniez că acum problema cu care ne confruntăm astăzi este unică tocmai din cauza proporțiilor ei. Și tocmai de aceea lucrurile nu sunt deloc ușoare. Astăzi vorbim practic despre aproape 17 milioane de persoane strămutate în întreaga lume și majoritatea în apropierea noastră, în Africa și Eurasia. 17 milioane, repet, de strămutați. Iar când vine vorba de afgani, 3 milioane dintre ei sunt pe drum către alte țări. Momentan se află undeva între Pakistan și Turcia. Uh, Uh, unii de ei au și ajuns, dintre ei au ajuns deja și în Europa. Vă rog să țineți seama, 3 milioane de afgani. Poate că nu toți, dar o majoritate dintre aceștia își vor găsi drept destinație finală UE. Vorbim de 8 milioane de strămutați în interiorul Siriei, 3 milioane de sirieni în Turcia, Iordania și Irak. Sute de mii de refugiați potențial din Yemen. Iată de ce nimic nu e ușor în cazul de față. Iată de ce unii dintre noi în Europa suntem atât de agitați, atât de nervoși ne temem și pot să înțeleg toate aceste sentimente. E ceva complet nou. Sigur, tema refugiaților nu e o problemă nouă, dar la astfel de proporții, la acest nou exod, nu am mai asistat. Și anumite state membre nu au niciun fel de experiență cu acest tip de problemă. Iată de ce emoțiile sunt atât de puternice. Nu pot fi de acord, în schimb, cu teza potrivit cărea majoritatea refugiaților sunt migranți sociali. Astăzi e imposibil să facem o distinție clară între refugiați și migranți, pentru că practic toți astăzi fug de război, sărăcie, foame, toate în același timp. Din Afganistan, din Siria sau alte țări. Iată de ce eu cred că acesta e un motiv suplimentar pentru complexitatea problemei, pentru că trebuie să îi primim pe toți ca potențial solicitanți de azil. Practic pe toți. În al doilea rând, de ce lucrurile nu sunt ușoare? Ei bine, Mm, războiul din Siria, noul tip de conflict din Siria, s-ar putea transforma într-un conflict global din pricina implicării marilor puteri în Siria în momentul de față. Eu cred că situația momentană din Siria se poate chiar înrăutăți și ne-am putea confrunta cu încă și mai mult refugiați. Estimările de azi ne arată că s-ar putea să facem față la circa 3 milioane de refugiați sirieni suplimentari față de astăzi din zona Aleppo. În al treilea rând, Situația mai dificilă și pentru că nu avem parteneri de încredere alături de noi. Trebuie să cooperăm cu alte țări, fără îndoială. Bunoară Turcia. Știu și pot să înțeleg de ce unii dintre noi sunt sceptici sau critici vis-a-vis -vis de Turcia, dar pe de altă parte, dacă dorim să ne ocupăm de această problemă, Turcia este un partener cheie în proiect. Fie că dorim să dăm lecții Turciei astăzi, fie ne dorim ca Turcia să fie alături de noi în a ă, aborda problema refugiaților. Știu că e o dilemă dificilă, dar astăzi trebuie să tranșăm și, după părerea mea, reprezentând instituțiile, e că trebuie să încercăm să cooperăm cu Turcia, deoarece practic nu dispunem de alte opțiuni dacă ne uităm în jurul nostru. Avem uh, parteneri încă mult mai dificil decât Turcia. Sigur, Turcia nu e cel mai uh, lesne partener, dar e cel mai bun în contextul în care ne aflăm. Și dacă este să ne uităm la vecinătatea UE, în special la Est. Pentru mine e evident că trebuie să ne angajăm și că statele membre trebuie să se angajeze în acest proiect și de aceea um, următorul Consiliu european uh, va fi dedicat aceleași teme și sper ca dezbaterea de astăzi, de aici, din Parlament, să aducă inspirație unora dintre liderii statelor membre și cred că mă înțelegeți foarte bine. M-aș adresa acum în limba polonă concetățeanului Olbricht. Ce putem face împreună și ce putem face separat la nivel de state membre? Pentru mine un lucru e limpede azi. Niciun stat membru UE nu poate, pe cont propriu, să accepte și să susțină pe toți refugiații care vin de unde și schema de realocare. În același timp, putem constata că niciun stat membru de la frontierele noastre externe uh, se poate confrunta cu fluxul de migranți. Și ambele probleme au nevoie de o abordare comună. Ar trebui să evităm să arătăm cu degetul unii către alții și ar trebui să ne gândim în loc la responsabilitatea noastră comună pentru protecția frontierelor externe. Vedem azi în mod limpede că această povară imensă și această responsabilitate depășește uh, capacitatea oricărui stat membru uh, pe cont propriu. E o revoluție în gândirea noastră, dar eu cred că ar trebui să ducem la bun sfârșit această revoluție în concepțiile noastre. Europa trebuie să-și asume parte a responsabilității în ce privește protecția frontierelor externe, în stabilirea celor hotspots și a taberelor de întâmpinare a refugiaților. Trebuie să ajutăm și în interiorul și în exteriorul Europei pentru a obține astfel de soluții. Este foarte important pentru toate instituțiile europene și vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Tusk, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Juncker, pentru discursuri, mai ales pentru angajamentul pe care îl arătați. Am